colegii noștri din Parlamentul European care participă la grupul de reflexie în legătură cu resursele proprii, domnul Lamasur, domnul Verhofstadt și domnul Cacin vor, se vor întâlni cu comisia noastră, Comisia pentru Bugete, pentru a discuta despre situația acestei reflexii în legătură cu resursele proprii. Am, uh, ne-am dat seama că nu e deloc ușor pentru un Parlament să nu dispună de prerogativele de vot al impozitelor și atâta timp cât nu vom avea resurse proprii, Parlamentul European se va simți întotdeauna uh, stânjenit uh, pentru că resursele vin uh, după cum uh, doresc statele membre sau nu și când, chiar dacă există consens în legătură cu angajamentele, când e vorba să pui mâna la buzunar, se ezită mult. Deci domnul Monti și colegii noștri eurodeputați se vor întâlni cu noi sau pe 19 ianuarie sau pe 5 februarie. Acum după cum știți, trilogul s-a încheiat cu un acord în legătură cu bugetele rectificative 2014 și proiectul de buget pentru 2015. Aș dori să vă precizez faptul că Termenul pentru depunerea amendamentelor pentru bugetul 2015 și bugetele rectificative 2014 este mâine la ora 12. La rapoarte. Și în ceea ce privește de, de dispozițiile bugetare propriu-zise, adică ă, sumele angajamentelor și plăților, termenul pentru depunerea amendamentelor este ora 18 mâine. Cu rezerva confirmării ă, autorităților care se ocupă de organizarea sesiunii plenare. Dacă nu aveți amendamente, nu ar fi rău deloc. Și dacă nu suntem copleșiți de amendamente, eu unul nu mă voi plânge și nici secretariatul, pentru că va fi greu de gestionat consecințele votului, votului unor amendamente. Apoi, trebuie să vă spun că azi am desenat un raportor pentru semestrul european și În lipsa unui raportor se va ocupa președintele dumneavoastră de acesta. <laughs> Este un imens privilegiu pentru mine și vă mulțumesc pentru faptul că uh, nu ați prezentat candidaturi, nu ați făcut propuneri, eh, dar, sincer să fiu, nu se prevăzuse deloc astfel de situație. În legătură cu situația bugetului pentru 2016, am desemnat ca raportor pentru celelalte secțiuni pe domnul Gerard Dupré. Comisia pentru bugete va pregăti un aviz în legătură cu Green Growth Opportunities for the SMS, deci oportunitățile de creștere ecologică. Toată lumea e conștient de potențialul pe care reprezintă tranziția energetică și, energia, și economia ecologică și raportorul va fi desemnat cât de curând. Deci, vă invit să ne anunțați dacă sunteți interesați de acest aviz. Parlamentul European trebuie să participe la săptămâna parlamentară europeană conform articolului 13 din tratatul Fiscal Compact și trebuie să spunem care, ce subiecte dorim să fie dezbătute cu această ocazie. Și în această dimineață am căzut de acord că, având în vedere că parlamentele naționale vor fi, din zona euro vor fi reprezentate, aceasta va fi o bună ocazie de a transmite un mesaj important în legătură cu facturile neplătite ca să sensibilizăm parlamentele naționale în legătură cu această problemă pentru că datoriile Uniunii Europene sunt, până la urmă, datoriile statelor membre. În ceea ce privește studiile, am uh, aprobat propunerile colegilor din Comisia pentru Control Bugetar în legătură cu un studiu privind protecția resurselor proprii și uh, crearea de grupuri de experți. Sunt studii pe care le, le solicităm, deci, împreună cu colegii din Comisia pentru Control Bugetar. Și, în fine, în ceea ce privește audierea publică cu participarea unor experți împreună cu Comisia de Securitate și Apărare, sub Comisia de Securitate și Apărare, vom cere o autorizație și cred că ar fi interesant ca cu această ocazie să putem discuta despre punerea în comun a unor servicii de relații externe, cred că statele membre ar putea, de exemplu, să aibă ambasade comune. Este oare necesar ca în fiecare stat terț uh, să existe 28 de ambasade și o reprezentare a Comisiei Europene? Poate ar trebui să ne gândim cum se pot fac, face economii de la bugetele statelor membre punând în comun mijloacele de reprezentare a Uniunii Europene în, în afara Deci dacă aveți de propus experți în domeniu, vă mulțumesc să ne comunicați propunerile dumneavoastră. Iată, acestea au fost anunțurile președintelui în acest început de ședință. Și Acum vom discuta despre rezultatul discuțiilor noastre, eșecul concilierii și cum s-a ajuns la un acord la trilog, acord care s-a concretizat luni seara. Mulțumesc tuturor celor care au participat, mai întâi tuturor membrilor comisiei, pentru că dacă am putut să mergem atât de departe, am putut să o facem pentru că am fost uniți între noi și vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc și raportorilor care au fost prezenți în permanență, au participat la ședințe de declarații comune, au făcut toate eforturile pe care le puteau face și care până la urmă au trăit o frustrare mare și mă uit aici la raportori. Dragi colegi, când ați ales să faceți parte din Comisia pentru Bugete, ați luat o decizie foarte importantă și v-ați angajat pe o cale plină de frustrări, resemnări, renunțări de moment. Dar faceți parte dintre acei oameni politici care au exigențe de adevăr și vă aduc un omagiu pentru că refuzați negarea realității. Rezultatul depășește speranțele noastre. Am reușit să facem să crească plățile până la 4 miliarde 800 de milioane. Sperăm 7 miliarde pentru anii 2014 și 2015, pentru că suntem la sfârșitul 2014 și ceea ce nu va fi plătit în 2014 va fi plătit în 2015. Deci, speram 7 miliarde, am obținut 4,8 miliarde. În ceea ce privește angajamentele, a trebuit să muncim cu multă abnegație și mă uit aici la raportorul nostru general, care a făcut o treabă excelentă, dar care cu siguranță a fost foarte dezamăgit și noi la fel, dar totuși Uh, nu uităm tot ceea ce a făcut și rezultatele se vor face simțite în următoarele luni și în următorii ani. Uh, pe lângă acestea, știm că cu 4,8 miliarde nu vom reuși nici măcar să stabilizăm uh, suma facturilor neplătite și am insistat mult asupra angajării unui proces de eliminare progresivă a datoriilor excesive și avem și împreună cu celelalte instituții trebuie să vedem care este suma acceptabilă a facturilor neplătite, poate 10 miliarde. Comisia ne va spune cât de repede care este suma facturilor neplătite la 31 decembrie 2014 și diferența între aceste sume efectivă și obiectivul de vreo 10 miliarde va trebui să facă obiectul unui plan de eliminare treptată a datoriilor neplătite. A trebuit să facem foarte multă presiune și va trebui să facem multă presiune în lunile următoare asupra Comisiei și asupra Consiliului pentru a clarifica lucrurile. În această dimineață am participat la ședința comună afaceri externe și buget și am evocat, bineînțeles, problema plăților și mi s-a spus că nu a fost deloc ușor de-a lungul anului 2014. Putem uh, lua poziții promițătoare legătură cu Ucraina, dar dacă nu avem bani, ambasadorul ne explica că în ceea ce privește angajamentele nu e nicio problemă, dar când trebuie să punem uh, mâna în buzunar, la în portofel, uh, apar problemele și ne-a explicat că vreo 30 de milioane ar fi trebuit plătite în 2014 și vor fi plătite doar în 2015. Iată, asta se întâmplă în cazul afacerilor externe, dar și în alte domenii adevărat acest lucru. Deci, contez pe dumneavoastră să nu să menținem presiunea asupra Consiliului și dacă puteți să mergeți în parlamentele naționale din statele membre, să explicați colegilor, deputați și senatori din parlamentele naționale să înțeleagă că aceasta este o problemă reală, uh, facturi, aceasta facturi, problema facturilor neplătite. Și de aceea vă Propunem, așa cum a spus și domnul Fernandez, ca cu ocazia acestei săptămâni interparlamentare să profităm de ocazie pentru că colegii din Parlamentele Naționale vor fi prezenți pentru a insista asupra acestui aspect. Iată care e situația actuală în legătură cu instrumentele speciale. Avem declarații comune, o declarație comună a Parlamentului care dă versiunea lui și a Consiliului care așa dat propria versiune într-o declarație comună separată. Iată cât de diferite sunt pozițiile noastre și cum merge comunicarea între noi. Acum dau cuvântul raportorilor. Mai întâi are cuvântul doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Am dezbătut de mai multe ori aici, în această comisie despre negociere. Am văzut cum au mers, sau mai bine zis, cum nu au mers negocierile. doresc să spun că am ajuns, iată, la sfârșitul unui proces în cadrul căruia am suferit mult. Fiecare instituție, în propriul său uh, domeniu de responsabilitate, a avut de suferit. A fost un proces dificil pentru cele trei instituții implicate, oricum. Rezultatul. Acum, ce putem spune? Uh, Depinde de cum dorim să privim lucrurile. Dorim să privim jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. Obiectivul nostru a fost, uh, bineînțeles, legat de mandatul precedent, uh, uh, să găsim o soluție pentru facturile neplătite sau cel puțin să găsim o cale de urmat pentru a rezolva problema facturilor neplăcute. În 2015 vom avea posibilitatea să vedem dacă aceste negocieri și declarațiile semnate de cele trei instituții vor fi puse cu adevărat în practică și dacă se va respecta obiectivul pe care l-am fixat. În ceea ce privește cifrele, ei bine, ele pot fi interpretate de mai multe, feri, de mai mul, mai multe feluri. Um, dacă dorim să avem o atitudine pozitivă, cred că putem să spunem că știind reticența Consiliului să mai pună ceva euro pe masă, cred că am, am reușit să obținem încă 4,7 miliarde de euro pentru 2015. Deci și acesta este totuși un succes. Am reușit să le smulgem acești bani. Și nu cred că e exagerat să spunem că am, le-am, le-am, le-am smuls, le-am extorcat această sumă euro cu euro. Și E adevărat de asemenea faptul că Consiliul în prima lectură a redus bugetele la diferitele categorii, categorii fundamentale pentru noi, dar până la urmă am reușit să facem în așa fel încât să nu se facă aceste reduceri și am obținut și nici de mici um, suplimentări anumitor sume, chiar dacă ele sunt doar simbolice. Simbolice pentru că 12 milioane din 146 nu e mult. Dar când aceste 12 miliard, milioane în plus uh, vor fi consacrați uh, programului Erasmus, cred că <laughs> acei, acei studenți care vor beneficia de aceste burse se vor bucura de ele. Am obținut 10 milioane în plus pentru ajutorul umanitar sau 22 de milioane în plus pentru ajutorarea refugiaților palestinieni din Orientul Mijlociu. Nu sunt cifre imense, dar sunt totuși cifre uh, Uh, importante pentru anumite programe. Bineînțeles, Parlamentul ar fi dorit mai mult, dar luni după masă, când s-a conturat acordul, ne-am dat seama că nu puteam să forțăm și mai mult mâna Consiliului și că probabil am fi riscat uh, eșecul negocierilor. Nu ar fi fost un lucru bun pentru nimeni. Oricum nu am fi putut uh, obține mai, mai mult decât am obținut. Consiliul nu avea marjă de manevră, pentru că uneori am fi putut să facem Consiliul să dea înapoi. Uh, nu vom ști niciodată dacă uh, am, dacă am fi forțat mai mult mâna Consiliului, s-ar fi ajuns la un eșec sau nu, dar noi am considerat că nu putem risca un eșec, mai ales având în drept planul lui Juncker, care uh, aștept, aștepta doar adoptarea bugetului ca să își înceapă treaba. Iată ce pot să spun în legătură cu negocierile. Este o interpretare uh, nici foarte optimistă, nici foarte pesimistă. Unele lucruri sunt mai bune, altele mai puțin. În 2015 vom avea ocazia să facem o evaluare mai precisă a rezultatului acestor negocieri. Sper însă că putem conta cu cooperarea următoarei președinții președinției de după președinția italiană, dar vom vedea cum vom coopera cu celelalte președinții uh, și sperăm că vom putea lucra bine la punerea în aplicare acestui buget și că vom putea pune capăt acestei situații care ne preocupă mult. Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc domnului președinte pentru că ați condus această echipă de negocieri și mai ales secretariatului care a făcut foarte multe eforturi, a lucrat mult la amendamente, a pregătit documente, a evaluat uh, propunerile Consiliului. Ca de obicei, a lucrat mult într-o situație de stres, uh, a manevrat cifrele fără a face greșeli, pentru că cu cifrele e ușor să greșești, dar mulțumesc foarte mult secretariatului pentru tot ajutorul oferit. Madame Olmeyer. Doamna Olmeyer. Herr liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den anderen Institutionen äh, war es Dragi colegi, la celelalte instituții a fost mai ușor decât uh, în cazul lui Eider cu Comisia. Am încercat împreună să obținem uh, tot ce s-a putut. La celelalte instituții situația este bună în sensul că Consiliul și-a dat seama că trebuie să respecte sentințele Curții de Justiție și s-a declarat drept urmare de acord cu cerințele noastre financiare. Apoi, Serviciul European de Acțiune Externă, unde am solicitat, unde am obținut o îmbunătățire a costurilor administrative, astfel încât SAE să-și poată urmări în mod mai eficient uh, Uh, activitățile au fost obținute, astfel încât uh, SAE să nu trebuiască să uh, consulte cinci direcții generale de fiecare dată când trebuia să se ia o decizie și să nu vină fondurile din 15 linii bugetare diferite. Deci am reușit să obținem asta. De asemenea, am obținut împreună cu Comitetul Regiunilor dar și cu Comitetul Economic și Social, am, face, am făcut un prim pas înspre cooperare. Funcționari din, de la ce, cele două comitete vor trece la noi, au trecut la noi pentru a avea un um, serviciu de cercetare comun uh, al celor două instituții. La început Consiliul n-a prea înțeles despre ce era vorba, dar uh, le-am explicat. A fost o neînțelegere care a apărut și la noi. Uh, referitor la reducerea de 5% a, cu 5% a personalului, pentru că acest uh, subiect, 5% reducere, um, a fost înțeles greșit uh, pe baza unui tablou greșit al comisiei. Um, iar în discuții uh, noi, uh, noi nu prevăzusem încă această reducere, uh, reducere la Consiliul o prevăzuse și părea că noi nu vrem să ne asumăm responsabilitățile. Am respins acest tabel al, um, um, al Comisiei. Până la urmă a fost eliminat întregul aliniat uh, deci lucrurile au devenit mai puțin uh, complicate. În ceea ce privește bugetul general, numai câteva uh, propoziții. A fost bine că am încercat fără să, să negociem în continuare fără întreruperi, rămânând în același timp pe poziție, spunând că facturile vechi trebuie plătite. Și cred că prin asta ne-am câștigat și un oarecare respect din partea Consiliului nu s-a pus problema cine vrea mai mult. Era vorba întotdeauna despre faptul că contractele trebuie să fie respectate și când avem contracte trebuie să și uh, plătim. Și uh, dacă nu se prevedeau fonduri în acest uh, sens, nu, se vor, nu s-ar fi putut prevedea noi programe, pentru că ar fi trebuit ca banii să uh, acopere uh, facturile neplătite și aici a intervenit conceptul de plan de plăți. De obicei, Consiliul este cel care vrea planuri, ordine și așa mai departe, uh, dar de data aceasta noi am fost cei care am spus vrem un plan de plăți și Consiliul a fost cel care a, dat, uh, a făcut un, pat în a, în a, un pas înapoi. Și uh, îi admir curajul lui Gerard și celor, al celorlalți raportori. Am, au fost de fier și nu am cedat și consider că așa trebuie să continuăm, astfel încât să putem să uh, obligăm uh, Consiliul și să solicităm și Comisiei să mențină transparența între plata vechilor facturi și um, de asemenea să discute cu noi noile programe. Să nu fim întotdeauna într-un câmp, uh, într-o zonă de confuzie în care nu știm exact ce se întâmplă. Mi se pare bine cum am acționat și cred că ar trebui în următoarele luni să urmărim cum se desfășoară lucrurile. Merci. Mulțumesc. Domnul Depre. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Dar mai întâi, ca și antevorbitori, aș vrea să mulțumesc comisiei noastre, tuturor membrilor comisiei, pentru că dacă am reușit să negociem cu fermitate a fost pentru că știam că e un consens larg în comisia noastră și că deci e mult mai ușor și mai plăcut să negociezi atunci când te bucuri de această unanimitate care te sprijină și când nu sunt divizate trupele. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați sprijinit această linie și ați demonstrat hotărârea pe care mi-a plăcut să o văd. Le mulțumesc colegilor, secretariatului, colaboratorilor și mi-aș permite să mulțumesc în mod deosebit lui Haider, raportoarea noastră generală, pentru că era clar că din moment ce era solidară cu linia politică a Comisiei noastre pentru plățile pentru 2014, că marja de manevră pentru bugetul lui 2015 se restrângea. Și spun public că am apreciat în mod deosebit această solidaritate demonstrată în întreaga operațiune. Aș spune că, din fericire, domnule președinte, mi-aș permite să spun din fericire că ne-am oprit în momentul în care ne-am oprit pentru că de fiecare dată când trebuia să facem o nouă propunere și comisia făcea o propunere de compromis, dădea înapoi față de propunerea anterioară. <clears throat> Trebuia să spun asta, deci era momentul să ne oprim. Da, e bine să spună cineva acest lucru pentru că altfel uh, am fi venit cu totul uh, goi, altfel dacă se fi dat prea mult înapoi și ar fi fost un spectacol neplăcut. Acestea fiind spuse, domnule președinte, cred că dezamăgirea nu e o politică. Suntem dezamăgiți, ne-am luptat, dar trebuie să vedem și aspectele pozitive a ce am obținut. Am făcut un mic calcul, de exemplu, pentru 2014. Am cerut în ansamblu 4,78 miliarde de bani proaspeți. Bani proaspeți am obținut acum 3 miliarde 529 de milioane. Un calcul. Deci 68% din ce am cerut. În timp ce la început Consiliul dădea 0. Deci am obținut 68% din ce am cerut și dacă adăugăm și o serie de operațiuni aparte efectuate, sunt 4,2 miliarde cu realocările și cu reportarea unor inițiative. Știu că nu e un rezultat strălucit, dar oricum sunt 4,2 miliarde de credite pentru 2014 care se pot afecta unor rubrici unde există nevoi urgente, 4,2 miliarde, din care 3,5 de bani proaspeți. Cred că e normal să fim dezamăgiți că n-am obținut în întregime tot ce am dorit, dar în ansamblu nu pot să spun că într-un raport de forțe în care cei doi parteneri au egali, că am fi fost noi cei care am pierdut, pentru că noi, de fapt, am câștigat dacă ne uităm la rezultatele negocierilor. Ce Acestea fiind spuse, cred că acum vom avea dezbatere esențială pe baza a ce am făcut Consiliul să adopte, și anume planul operațional de eliminarea datoriilor, ale cărui linie principale le-ați precizat, pentru că textul pe care am reușit să-l impunem Consiliului este că trebuie să cădem de acord. Textul nu dorea, spunea will agree, o formulă conform care vom încerca să cădem de acord. Acum avem un text cu caracter constrângător, în principiu cel puțin, și cred că anul viitor, dacă menținem această hotărâre, avem șanse bune de a reuși să materializăm aplicarea acestui plan de eliminare a datorilor pe care noi îl considerăm ca fiind esențial și cred că dacă hotărârea noastră e echivalentă cu cea pe care am demonstrat-o de data aceasta, avem într-adevăr șanse de a câștiga partida. Mulțumesc, domnule Pepe. Dacă am fi avut un eșec total, cele 5 miliarde de resurse providențiale din 2014, rezultatul amenzilor, n-ar fi fost alocat pentru plăți, cele 5 miliarde ar fi fost excedentul din exercițiul 2014 și acest excedent ar fi fost uh, băgat în buzunar de statele membre. Acest argument uh, pe care l-a subliniat domnul Depre în uh, timpul negocierii e unul destul de puternic. Dar e adevărat că pe viitor am dori ca pozițiile comisii să fie mai stabilizată. Domnul Fernandez. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria dar os parabéns a todos os intervenientes e todos significa, desde logo, ao Presidente eh, da Comissão e à... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc mai întâi uh, președintele comisiei noastre, raportorilor, uh, tuturor celor care au uh, făcut eforturi în cadrul acestor negocieri, secretariatului, dar și personalului uh, grupurilor politice, al căror muncă uneori e invizibilă, dar foarte importantă. Am obținut un rezultat bun și dacă cineva ar dori să spună că nu e așa, ar fi imposibil să justifice în fața opiniei publice faptul că acest acord ar fi respins. Am făcut în așa fel încât uh, Consiliul acum uh, să facă un pas în direcția cea bună. Nu dorea să uh, plătească nimic în plus din Uh, facturi dorea să ducă banii înapoi acasă. Până la urmă s-a ajuns la un acord în valoare de 4, peste 4 miliarde pentru 2015. Deci trebuie să fim foarte mulțumiți și cred că trebuie de asemenea să fim mulțumiți de faptul că am evitat eșecul negocierilor bugetului. Pentru că Comisia ne spune că cu aceste 4 miliarde reușește să stabilizeze um, datoriile și să reechilibreze bugetul anual și apoi vom vedea ce se va întâmpla în luna martie. Deci este un acord bun pentru 2014. Am uh, folosit uh, uh, resurse extraordinare pentru a plăti datoriile. Dacă am fi răspins acest acord și dacă am fi restituit sumele statelor membre fără a plăti uh, Uh, facturile neplătite, cred că ar fi fost uh, o greșeală majoră. Um, în legătură cu 2015, la început Consiliul dorea să reducă bugetul cu 2,1 miliarde. Până la urmă s-a ajuns la un acord. Mm, bineînțeles, S-a dorit uh, reducerea angajamentelor pentru 2015. Am acordat prioritate domeniilor prioritare pentru noi, creșterea și ocuparea forței de muncă, mai ales categoria 1A, programe ca Orizont 2020, Cosmos și categoria 4. Apoi, la începutul negocierilor, mm, noi nu am prevăzut faptul că um, va fi, se va face un plan de plăți. Este inacceptabil faptul că Uniunea Europeană nu își respectă angajamentele. Este inacceptabil că avem atât de multe facturi neplătite. Mă miră foarte mult faptul că Parlamentul trebuie să uh, insiste atât de mult că celelalte instituții nu au aceleași ambiții. Nu au aceeași ambiție. Poate că nu am găsit eu cuvintele cele mai juste, dar este vorba doar de respectarea tratatului, de a-și face treaba. Deci planul de plăți pentru viitor este foarte important. Trebuie să se realizeze un program de plăți care să nu pună în pericol cadrul financiar plurianual, și toate programele și prioritățile politice. De aceea nu pot decât să mă bucur de rezultatul obținut. Suntem mulțumiți. Am ajuns la un acord bun care reușește să apere credibilitatea Uniunii Europene și ne permite să sperăm că pentru 2015 bugetul uh, va putea stimula creșterea și ocuparea și că până la urmă Uniunea Europeană va fi credibilă, care își respectă obligațiile în uh, față de planul financiar plurianual. Deci, încă o dată, felicitări tuturor celor care au contribuit la obținerea acestui rezultat și dacă am fi votat împotriva, acest lucru ar fi însemnat transferuri înapoi spre statele membre, 3,7 miliarde, nerespectarea obligațiilor și riscul ca bugetul UE uh, să nu mai fie sustenabil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gheier. Danke, Herr Präsident. Ich will mal andersrum. Domnul Gheier, mulțumesc, domnule președinte. Aș începe din partea cealaltă, ce nu este suficient. Cu toată bucuria pentru succesul că am obținut 3,5 miliarde în plus, trebuie spus că s-ar putea să nu fie suficient. La negocieri am încercat să evităm o situație în care Comisia să, o, noi, să um, o ia înaintea Consiliului de fiecare dată, încercând să evite um, 12-imea provizorie uh, și Um, am reținut că cei 4,7 miliarde cu care a început comisia ar fi fost suma cu care comisia ar fi fost sigură că muntele de datorii nu va crește în continuare. Acum sunt 3,5 miliarde. Asta înseamnă că este posibil să nu se stabilizeze uh, muntele de datorii, ci să uh, poată crește în, uh, să poată crește în continuare. Și în ceea ce privește instrumentele financiare, nu am uh, ajuns la un acord suficient de bun. Să ne închipuim că în 2015 există o catastrofă uh, și avem nevoie de instrumentul de uh, solidaritate. Consiliul va spune găsiți bani în buget, vom căuta bani în buget și vor rămâne facturi neplătite sau dacă nu, ne certăm din nou cu Consiliul pe bani proaspeți. Deci toate aceste lucruri nu au fost rezolvate. De partea pozitivă avem faptul că Consiliul este acum într-o situație de a negocia în mod serios reducerea acestor datorii, ceea ce pornește de la premisa unei raportări uh, din partea Comisiei. Deci vom fi informați în mod regulat de evoluția acestei crize. Și ca o dorință personală uh, adresată Comisiei, pot să vă spun că mi-ar uh, plăcea foarte mult să văd o um, defalcare a datoriilor pe țări, astfel încât să-i pot explica și eu ministrului meu de finanțe Um, de faptul că, de exemplu, 1,1 miliarde s-ar putea să fie um, pentru Germania și să existe um, organizații, autorități care așteaptă aceste fonduri. la fel, Regatul Unit, nu trebuie să vă explic ce fel de avantaje ar avea asta în argumentația față de Regatul Unit. Deci, practic, nu-i vorba de a avea robinete aurite prin aceste sume de bani, este vorba de a plăti facturi pentru programe care corespund cu obiectivele noastre politice. Deci situația, bun, este cum este, trebuie să argumentăm în mod corect pentru a uh, obține ce ne dorim. Cei 3,5 miliard de bani proaspeți sunt o veste foarte bună, chiar dacă am început uh, altundeva, domnul Depre are dreptate. Noi am sprijinit Comisia cu solicitarea de 4,7 uh, miliarde, oferta din partea Consiliului a fost zero și am obținut 3,5 miliarde. Și ieri am încercat cu jurnaliști germani să căutăm uh, suma pentru care ne certasem pentru bugetul 2014. Um, 700 de milioane ne-a șters atunci Consiliul, iar acum trebuie să accepte să ne dea 3,5 miliarde în plus, ceea ce înseamnă că toată argumentația Consiliului pentru, pentru bugetul 2014 s-a prăbușit în propria ruină. Uh, apoi, um, marja de urgență a trebuit să fie și ea uh, folosită, ceea ce ne arată din nou că situația începe să scape de sub uh, control. În psihologie încep uh, um, rezolvarea problemelor e pe etape. Întâi încep cu negarea, apoi rezistența, am trecut dincolo de asta și acum trecem în etapa de terapie în care rezistența se dizolvă și putem încet, încet să lucrăm la soluționarea problemei și să punem capăt agoniei. Și cred că la finalul anului este o veste foarte bună. Mai este mult de lucru, dar uh, dacă ar fi ușor, am putea să facem politică la nivel național. Sur les paiements, legătură cu plățile, e mai mult de 3,5 miliarde. Pentru că din cele 7 miliarde care erau discrepanțe între ce solicitam noi la început și propunea Consiliul pentru 2014 și 2015, era o diferență de 7 miliarde și ce am obținut este un supliment de bani proaspeți de 3 miliarde 500 și ceva de milioane în 2014 și 1 miliard 200 și ceva de milioane în 2015, ceea ce fac 4,8 miliarde în comparație cu 7 miliarde. Domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Din traducere am auzit că am avut un succes oarecum uh, dulce amăr sau amărui. Am uh, văzut și uh, rezistența opusă de Consiliu, care n-a acceptat utilizarea acelei marșe de rezervă și a negat că ar exista problema cu plățile. Cred că am evoluat foarte mult în a pune problema în discuție și a face statele membre să accepte existența problemei și că trebuie să facă ceva. Dar această luptă nu s-a încheiat, va continua. Aceasta e partea mai amăruie. O parte a discuției s-a amânat și poate un rezultat inevitabil al acestor negocieri. Cred că e un rezultat bun și că într-o anumită măsură e bun, iar faptul că lupta va continua putea fi anticipat. Scuze, s-a întrerupt microfonul vorbitorului. Aș vrea să mai spun că sunt foarte mulțumit cu planul de plată, pentru că e deosebit de important să se mențină presiunea și ca problema plăților să se reducă și să fie ținută sub control. Pentru că e o zonă gri. Dacă ar fi trebuit să fie 4,8, mai mult sau mai puțin, nu știm precis. Ne desfășurăm activitatea în această zonă gri și ar trebui să ieșim din ea ca lucrurile să fie limpezi. Și îmi place sugestia lui Jens că ce să includem și ce țări încă mai trebuie să primească de la comisie. Pentru că în țara mea E această problemă care trebuie prezentată clar și publicul. Trebuie ca lucrurile să devină mai previzibile, mai transparente. Cred că e extrem de important. Și aș vrea să mai spun un lucru. Și în această comisie, pentru că în acest proces e ceva care nu are nimic de a face cu poziția Parlamentului și a Comisiei atunci când a existat o problemă majoră. Contribuția de la produsul național brut, care are un impact deosebit cel puțin în Regatul Unit și în Olanda. Ce înseamnă asta? Că vedem că, pe de o parte, se pune problema pe agenda, acesta e jocul la care am recurs, pe de altă parte pierdem ca instituție europeană, cel puțin în Regatul Unit și Olanda, pentru că e ceva neașteptat și pentru unii de neacceptat. Și aud că țările ar fi trebuit să știe acest lucru și înțeleg într-o anumită măsură, dar de fapt, lucrurile sunt atât de complicate încât țările sunt luate prin surprindere să vadă ce se întâmplă și asta ține de complexitatea sistemului. E nevoie de mai multă transparență și previzibilitate în întregul proces, pentru că altfel se ajunge la acest gen de accidente <clears throat> și în termen parlamentar ar fi extrem de regretabil. Merci, monsieur. Președinte, mulțumesc, domnule Cinegui. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că negocierile sunt extrem de dificile, mai ales atunci când negociez cu omologi atât de dificili cum sunt cei de la Consiliu. Cu toate acestea, înțelegem dificultatea negocierilor și privind, privim acest acord ca fiind o cale de mijloc între cele două poziții, există și o dimensiune tehnică. Cu toate acestea, cred că e ceva ce va fi greu de înțeles pentru cetățenii europeni. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar așa stau lucrurile. În țara din care vin eu, avem 25% șomaj, 3 milioane de oameni care trăiesc cu mai puțin de 300 de euro pe lună. În Grecia sunt oameni care mor de foame pe străzi sau mor în uh, saloane de spital. Și în același timp, bursa din uh, Germania continuă să crească. Cred că singurul instrument pentru distribuirea venitului și pentru a încerca să Atenuăm diferența de productivitate pe care o vedem în prezent, în buget. Ce trebuie să facem este să combatem aceste inegalitate care continuă să crească în Europa. Cei de la extrema dreaptă continuă să câștige sprijinitori. Deci ce trebuie să facem? să încercăm ca euroscepticismul și lipsa de încredere în instituții să nu mai crească. Nu putem să ne ascundem și să evităm faptul că fascismul ar putea să revină. E nevoie de stabilitate discuția dacă paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Din păcate, cred că cetățenii europeni o să vadă că paharul e cu totul gol. Mulțumesc, precizez că comisia se va întâlni la Strasburg luni seara, la ora 19, pentru a se pronunța în legătură cu bugetul 2015 și amendamentele care n-au făcut obiectul unui vot până acum, amendamente la bugetul pentru 2014. 2 lor de cuvânt, domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Rovnako by som chcel... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit întreaga echipă pe care ați condus-o dumneavoastră, domnule președinte, și raportorii noștri. A fost o muncă de echipă și deși punctele noastre de vedere poate că nu au fost uh, aceleași față de cei din afară, am uh, prezentat un front unit. Dacă n-am fi reușit să se ajungă la un acord și să fi recurs la cele 12 improvizorii, n-am fi putut face nimic, n-am fi putut avea planul de investiții și n-am fi putut realiza nimic. Am fi avut cu toții de pierdut și totul s-ar fi prăbușit ca o casă din cărți de joc. 12.000 provizori ar fi fost foarte bune pentru plata facturilor, pentru că n-ar fi fost investiții noi, dar <clears throat> ar fi fost o modalitate nefericită de a achita facturile existente. Sunt de acord cu Jens Gaia că e dificil să stabilizăm datoria ar trebui să fie mai ușor la începutul perioadei financiare pentru că nu avem un nivel atât de mare de implementare ca ulterior, mai târziu în perioada de programare. Dar dacă Comisia vine cu un calendar în luna martie, un calendar pentru achitarea datoriilor, atunci trebuie să ne asigurăm că acel calendar include un tabel țară cu țară, să știm cât se datorează fiecarei țări, pentru că nu dorim ca statele membre să aibă dificultăți. Unele dintre noile state membre, ca rezultat al acestor datorii, nu mai sunt uh, beneficiare nete, ci contribuitoare nete la bugetul comunității. În încheiere, rezultatul pe care l-am obținut a fost cel mai bun pe care l-am fi putut obține, dar pentru viitor e nevoie ca noi să ne gândim la un flux de venituri diferit pentru bugetul comunitar, care să fie independent de bunăvoința statelor membre și de liderii lor. Trebuie să putem uh, realiza un buget pe baza resurselor proprii. Mulțumesc acum, doamna Vana, ultima intervenție înainte de a asculta o intervenție care o să vă liniștească în legătură cu stabilizarea și uh, eliminarea datoriei, doamna da? Die Frau Berichterstatterin hat eingangs gesagt. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor a spus că putem vedea paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Și în numele grupului nostru trebuie să vă spun că pentru noi paharul a rămas cam uscat. Uh, nu ne e cam sete Poate am uh, fost salvați de la deshidratarea uh, mortală, ca să păstrez metafora. Înțeleg um, că negocierile au avut loc într-un cadru și într-un context uh, cât se poate de greu și de dificil. Eu sunt nou în Parlamentul European, sunt primele negocieri despre buget pe care le urmăresc, dar noi vedem totuși rezultatul ca fiind foarte dezamăgitor. Uh, drept urmare, nici nu vom uh, vota pentru acest buget pentru 2015. Este uh, sub așteptările noastre rezultatul și domnul Gaier s-a referit la asta. Probabil că, da, bun, este o bază bună de început, dar noi nu considerăm că va, suma va fi suficientă pentru a acoperi plățile. 5 miliarde sub poziția Parlamentului uh, și practic cu un miliard peste poziția Consiliului. Acesta este rezultatul și nu cred că este un compromis uh, neapărat foarte bun. Bineînțeles că uh, se pot vedea uh, ca un succes rezultatele pentru bugetul 2014, însă ce lipsește acum din buget va trebui compensat în anul următor și rambursările către statele membre, care chiar dacă vor scădea, vor fi mai ridicate decât creșterea bugetului și trebuie să nu uităm acest lucru când analizăm acest rezultat. Pastila cea mai amară pentru noi este chestiunea cu facturile neplătite și faptul că nu a fost uh, rezolvat odată pentru totdeauna. Practic, uh, situația se înrăutățește și, după cum au spus și uh, alți vorbitori, am discutat atât de des acest subiect. Uh, încrederea în întreaga Uniune, uh, Uniune Europeană este subminată și vedem că situația nu s-a îmbunătățit cu nimic aici. Și, de asemenea, aș dori să amintesc cuvintele fostului comisar și actual coleg al nostru, domnul Lewandowski, care uh, Um, a avertizat că acest buget ar putea duce la o pierdere a ratingului uh, triplu a uh, uh, Uniunii Europene și pentru mine este ceva îngrijorător. De asemenea, dezamăgitor pentru noi este faptul că rezervele bugetare, așa mi s-a spus, pentru prima dată nu au fost folosite de către Parlamentul European, mai ales rezerva bugetară pentru grupurile de experți. Noi am făcut uh, referire la acestea și în continuare este posibil ca în domenii fiscale cele patru mari partide din uh, Parlament să se alieze și uh, până la urmă aceeași sunt aceiași cei care consiliază Comisia cu cei care au negociat uh, reducerile fiscale în Luxemburg. Așadar, uh, nu putem fi pentru bugetul 2015 și nici pentru uh, bugetele rectificative pentru 2014. Vom avea o reuniune luni seară pentru a exprima părerea despre trialog. Iar acum, uh, intervenția care ne va uh, liniști pe toți și ne va spune că nu mai e nicio problemă cu datoriile. Doamna Calvinio, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Patru uh, elemente aș dori, să le, aș dori să menționez și sper că uh, intervenția mea ne va uh, permite tuturor să uh, intrăm în spiritul de uh, de Crăciun. În primul rând, din punctul nostru de vedere, acordul este unul foarte echilibrat. Ne-am asigurat că există o recunoaștere a faptului că angajamentele trebuie să fie onorate și programele trebuie să fie executate. Însă trebuie să nu uităm că banii nu cresc în copaci vin de la companii, de la cetățeni, de la contribuabili. Și, drept urmare, fiecare euro este important, mai ales când uh, o serie de state membre trec printr-o situație bugetară dificilă. Din acest punct de vedere, acordul pentru noi este echilibrat și pozitiv. Al doilea element pe care aș dori să-l menționez și anume aș vrea să adaug câteva informații la cele date de raportor referitoare la acord. Un prim element care trebuie subliniat și care are de-a face cu îngrijorarea referitoare la plăți este că există o, un raport de um, uh, plăți la, față de angajamente de 97%, atât uh, pentru 2014 cât și pentru 2015 și acesta este un record. Deci din acest punct de vedere acordul este unul uh, Uh, echilibrat. Plățile au fost uh, menținute pentru uh, rubrica 1A și 4 și pentru obiectivele de convergență și coeziune, priorități principale pentru Parlament și pentru întreaga Uniunea, Uniune Europeană. În ceea ce privește perspectiva Parlamentului, s-a acceptat o sumă semnificativă pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Și după cum a spus și doamna Holmeier, o parte din propunerile uh, Parlamentului au fost uh, preluate în ceea ce privește agenții și alte instituții. Aș dori să subliniez acest lucru pentru că a fost o problemă gravă din punct de vedere politic la un moment dat, acum uh, a trecut, dar trebuie să ne amintim, e bine, am reușit să uh, abordăm problema uh, embargoului rus uh, pe produsele alimentare europene fără a, atinge, a ne atinge de rezerve. Și este important acest lucru. Și, de asemenea, aceste bugete ne vor permite stabilizarea și reducerea plăților, facturilor neplătite acumulate și vom putea începe acest lucru de la începutul lui 2015. Având în vedere toate aceste lucruri, uh, echilibrul este unul bun, consider. Al treilea element la care doream să mă refer. Nu putem rezolva totul printr-o singură negociere bugetară. Nu putem rezolva toate problemele Uniunii Europene cu bugetul rectificativ pentru 2014 și cu bugetul anual pentru 2015. Vom avea mult de lucru în următorii ani și cu siguranță uh, vom avea mult de lucru în 2015. Primele luni ale anului va trebui să facem un plan de plăți și vă asigur că luăm foarte în serios această sarcină. Vor avea loc uh, discuții pentru a aborda Uh, chestiunea plăcilor, vom uh, face reprogramarea uh, programelor structurale care nu au fost adoptate în 2014. Va trebui să analizăm implicațiile bugetare ale planului de investiții pentru Europa și să adoptăm temeiul juridic. Deci primele luni ale anului vor fi deja foarte pline de activitate. Vom avea de asemenea multe oportunități să rediscutăm um, Uh, subiecte pe care în continuare există uh, frustrări. Și ultimul uh, lucru pe care doream să-l spun este că, din punctul nostru de vedere, niciuna dintre instituții nu a câștigat sau pierdut această dezbatere. Și din punctul nostru de vedere, de fapt, acest lucru nici nu este relevant. Ceea ce ne-am dorit a fost să obținem un rezultat care să fie bun pentru companii, ONG-uri, uh, Uh, IMM-uri și cetățeni care se bazează pe Uniunea Europeană și pe faptul că aceasta își plătește datoriile. Uh, prin, îngrijorarea noastră principală nu au fost uh, 12.000 uh, uh, tranzitorii, provizorii. Pentru noi îngrijorarea a fost că nu vom putea găsi un cadru stabil pentru buget acesta joacă un rol foarte important în ceea ce privește credibilitatea și stabilitatea Uniunii Europene. Și toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără hotărârea Parlamentului European. Deci, ultimul lucru pe care aș dori să vi-l spun este că mulțumesc Parlamentului European pentru rolul jucat uh, în aceste negocieri și sunt convinsă că își va juca acest rol și în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Fiecare um, va evalua rezultatele cum va dori. Era, bineînțeles, prea mult să credem că vom putea rezolva toate problemele. Dar am uh, lansat un uh, proces și acum depinde de noi, de hotărârea și perseverența noastră să continuăm. Cred că ceea ce am uh, trăit ar trebui să ne facă să ne gândim la anumite lucruri și Uh, avem uh, material suficient pentru a face un seminar uh, de reflecție pe acest subiect. Am ajuns poate și la finalul unui ciclu bugetar și um, este remarcabil faptul că ne-am petrecut timpul gândindu-ne numai la plățile pentru trecut și nu ne-am gândit la viitor, la ce, ce se întâmplă după alegeri, pentru că am fost aleși în uh, mai. Suntem în etapa de revizuire a planului de finanțare multianual 2014-2020. Uh, Trebuie să uh, lucrăm așadar pe bugetul pentru următorii ani și în acest context, doamna eu cu siguranță vom, ne vom întâlni foarte des. În 31 decembrie 2013 am avut un plan de plăți și sunt convins, convins că veți uh, pregăti unul similar pentru 2014. Cu toții trebuie să contribuim la gestiunea cheltuielilor publice, trebuie să măsurăm și impactul la fața locului, pentru că este foarte ușor de la Bruxelles și de la Luxemburg să spui, bun, plătim un pic mai târziu, însă Uh, la fața locului toate aceste lucruri sunt uh, primite foarte uh, dur și hrănesc euroscepticismul. Deci, până la urmă, nu trebuie să vedem dacă a câștigat Parlamentul sau Comisia sau Consiliul. Ce este important este ca întreaga Europa să câștige și europenii să câștige. Acestea fiind spuse, mă opresc aici, trebuie să merg la Uh, conferința președinților și am să-l rog pe domnul Geier să uh, preia președinția. Aș fi vrut să îi ascult pe, domnul, pe domnii Depre și Lewandowski referitor la procedura accelerată. Mi s-a spus uh, că pentru procedurile de licitații publice e nevoie de trei ani pentru o decizie. Aici, în câteva săptămâni, am obținut o modificare a regulamentului. Deci, iată, până la urmă, ce contează este voința politică. Vă urez uh, mult succes și ne revedem uh, luni la ora 19. Domnule Geier, e rândul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, cu o mică întârziere trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. modificarea regulamentului de punere în aplicare a deciziei și așa mai departe privind sistemul de resurse proprii al comunităților europene. Raportor sunt domnii Depre și domnul și Lewandowski. Lewandowski. Yes, thank you once more. Mulțumesc. Felicitări tuturor celor care au participat la conciliere. Uh, a fost frustrant. Nu e o, e o treabă ușoară, din potrivă e foarte frustrantă și m-am bucurat să scap după 10 ani. Eu cred că s-a obținut ceea ce se putea obține. Acum, revenind la avizul nostru, acum răspundem la a doua scrisoare a Consiliului um, cu avizul nostru pentru legalizarea um, amânării contribuțiilor unor state membre la buget. Prima a fost uh, respinsă ca parte a unui pachet. Acum avem un acord în legătură cu 2014 și 2015, deci suntem gata să permitem, să aprobăm uh, amânarea retroactivă a plăților. Avizul nostru e gata să fie votat cu două amendamente la rezoluție, la textul juridic de notificare uh, și anume să fie făcute transparente efectele acestei amânări. S-au depus 17 amendamente, trei au fost retrase, șase sunt ai raportorilor fie că e vorba de o procedură urgentă, fie că nu, trebuie să votăm săptămâna viitoare în Parlament, așa cum e rezonabil. Nu discutăm acum dacă e conform uh, procedurii de urgență sau normale. Așa e viața, trebuie să votăm săptămâna viitoare. Domnul Dupre. Președinte, Domnule președinte, n-am nimic de adăugat la cele spuse foarte clar de colegul Lewandowski, cu excepția faptului că în acordurile noastre s-a prevăzut să votăm această propunere. Deci, acesta face parte din pachet. Dacă sprijinim uh, uh, compromisul, nu avem uh, foarte mult de ales pentru a fi coerenți cu întregul pachet. Gut, ähm, Dankeschön. Foarte bine, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Nu văd să fie cazul. Atunci uh, modific... vom uh, vota în decembrie în plen despre acest subiect. Trecem la un punct important de pe ordinea de zi, comunicarea Comisiei privind un plan de investiții pentru Europa. Bineînțeles, uh, este ceva cu implicații pentru bugetul european și um, avem un schimb de opinii. Doamna director general din partea comisiei, vă rog, aveți cuvântul. I'm not sure of the interpretation. It's the investment plan. Vor să vorbesc despre planul de investiții, da? Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne oferiți ocazia de a avea un prim schimb de opinii. Este un subiect în legătură cu care cu siguranță vom avea și alte oportunități de a schimba opinii la anul, dar este într-adevăr una dintre prioritățile majore ale noii comisii și de aceea e important ca Parlamentul să înceapă deja să dezbată și faptul că Comisia de Bugete este implicată în aceste dezbateri. Din perspectiva noastră, acesta este rezultatul unei dintre principalele, angajam, unei dintre principalele ale domnului Juncker, care aici, în acest Parlament, în ce a în funcție, e vorba de planul de investiții de a mobiliza peste 300 de miliarde de euro investiții suplimentare în Uniunea Europeană. Principalul obiectiv este să încercăm să uh, schimbăm o tendință foarte negativă din ultimii ani, conform căreia investițiile au scăzut mult în UE față de valoarea maximă din 2007. A scăzut cu peste 15% și majoritatea analiștilor au identificat această tendință ca fiind una dintre principalele obstacole în calea creșterii economice în Uniunea Europeană. Planul are un element bugetar la care voi reveni imediat, dar să nu uităm că are și două alte elemente și anume identificarea unui flux de investiții și programe și proiecte care pot avea sens pentru stimularea creșterii și a ocupării în Uniunea Europeană în domeniul infrastructurii și al ajutorului pentru IMM-uri și, în al doilea rând, crearea unui mai bun, mai, unui mai bun cadru de uh, reglementare și îndepărtarea uh, barierelor în care investițiilor. Aceste bariere sunt de multe ori uh, legate de birocrație, uh, de proceduri prea complexe. Această comisie este interesată mai ales de aspectele bugetare, financiare și deci aici principalul element este crearea unui nou fond european pentru investiții strategice, care va fi creat pentru a sprijini, a garanta riscul unei investiții pe termen lung și finanțării riscului pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii. Uh, Uh, ideea este sprijinarea unor proiecte de infrastructură în uh, domeniul uh, bandei largi, transportului, a infrastructurii de transporturi. Mulți vorbesc despre infrastructura fizică, dar noi dorim să amenșim ameliorarea infrastructurii sociale în domeniul educației, cercetării și inovării, um, energiilor regenerabile și a eficienței energetice. nu vor fi sume prealocate uh, pe domenii sau pe zone geografice. Este un plan de investiții european, nu este o sumă a 28 de planuri de investiții naționale. În principiu, aproximativ 240 de miliarde vor fi investite în aceste tipuri de infrastructură și 75 de miliarde vor fi mobilizate pentru uh, a sprijini investițiile IMM-urilor. Gama produselor financiare posibile este deschisă pentru a răspunde nevoilor diferitelor tipuri de proiecte. Fondul va fi creat în parteneriat între Comisie și Banca Europeană de Investiții. Știu că avem și un coleg sau o colegă de la Banca Europeană de Investiții în sală, deci poate să răspundă la întrebări specifice în acest sens și va exista un comitet independent de investiții care va analiza viabilitatea și valoarea adăugată a diferitelor proiecte de finanțat. Din perspectiva bugetului european, se va oferi garanții, uh, o garanție Băncii Europene de Investiții în valoare de 60 de miliarde, cu implicare de valoare de 5 miliarde de la Banca de Investiții, deci în total 21 de miliarde va fi capacitatea de garantare a riscului care va permite BEI să strângă până la 60 de miliarde pe piațele de capital, deci uh, există acest efect de multiplicare, un euro uh, din fonduri publice investit uh, duce la 3 euro disponibil pentru investiții. Acestea vor fi investite în proiecte cu participare medie de 20% și aici vine efectul de pârghie care duce la un factor total de multiplicare de 15 ori. Arhitectura acestui fond de garanție este similară cu cea a operațiunilor externe ale BEI, deci cunoașteți aceste, um, această infrastructură și pentru a garanta riscurile pierderilor, pentru a permite BEI să își asume mai multe riscuri și să financeze investiții mai riscante decât cele pe care le finanțează deja, spunem că se poate garanta până la 50% din investiție, deci bugetul european înseamnă că trebuie să contribuie cu 8 miliarde de euro. Având în vedere că majoritatea proiectelor sunt pe termen lung, nu trebuie să apară pierderi sau nevoi de contribuție din fond de garanție în 2015 și deși începem alimentarea acestui fond în 2016 pentru a ajunge la obiectivul de 8 miliarde până în 2020. Acesta poate fi, să fie finanțat din cadrul financiar multianual și propunem realocarea fondurilor din orizont 2020 din facilitatea Connecting Europe, hole bugeter și mobilizarea marjei globale pentru angajamente și marje anuale uh, din cadrul financiar multianual. Acestea ar fi principalele elemente ale arhitecturii. Prima reacție a statelor membre a fost foarte pozitivă, a fost uh, uh, discutată la ECOFIN și anumite state membre au anunțat deja că vor contribui, pentru că ideea este să avem o arhitectură deschisă care să permită statelor membre și băncilor naționale de investiții și de dezvoltare să contribuie. Comisia va prezenta în ianuarie deja o propunere legislativă, propunere de regulament pentru crearea fondului, crearea fondului de garanție și va explica finanțarea fondului de garanție Ehm, aceasta va trece prin, prin procedura codeciziei, deci Parlamentul va un rol foarte important de jucat în această inițiativă legislativă. Sperăm că Parlamentul va fi de acord cu o procedură rapidă pentru ca fondul să poată deja să funcționeze în iunie la anul. Și probabil această propunere va fi însoțită de un proiect de buget rectificativ pentru a crea liniile bugetare și pentru a face transferurile necesare în cadrul bugetului, deși, repet, că nu va fi nevoie uh, de uh, provizionare de plăți pentru 2015. Vă vom da mai multe detalii în ianuarie, dar în principiu așa arată ceea ce avem de gând să propunem. Mulțumesc! Ja, danke, Frau Generaldirektorin. Vă mulțumim. Sperasem să ne dați mai multe detalii în ceea ce privește cum va fi uh, încadrat acest plan în uh, buget și în dreptul bugetar. Aș vrea să știu uh, pe care aliniate din regulamentul bugetar vă bazați. Um, aș vrea, de exemplu, să știu dacă faceți referire la articolul 7 Uh, și 49, sau mai degrabă la 41. Despre guvernanța fondurilor am uh, aflat am foarte puțin. Uh, vom fi o decizie, deci asta este de la sine înțeles. Dacă vă referiți la articolul 140, trebuie să prevedem cifre și asta nu și să modificăm bugetul, asta nu merge, nu se potrivește cu ceea ce s-a decis până acum Uh, dacă îi cunosc bine pe colegii mei, pot să vă spun că nu vom fi, uh, uh, nu vom acorda fonduri cu foarte mare ușurință și vom analiza, vom analiza riscul. Știu destul despre acest subiect ca să-mi dau seama că până la urmă nu trebuie să dăm garanții pentru orice credit. Știm, știm că riscul Uh, se poate calcula foarte repede pentru credite și uh, întâi trebuie să ne explicați cum ați ajuns de la 8 uh, miliarde la 16 miliarde. Acestea sunt întrebările pe care le-aș avea la început. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină. Am să le dau cuvântul pe rând. Întâi colegul Lewandowski. Mulțumesc. Nimeni nu contestă faptul că lipsesc investiții în Uniunea Europeană, dar nu trebuie să calculăm această lipsă de investiții față de anul 2007, pentru că în, în anul 2007 economia era supraîncălzită. Ehm, inflația era prea mare și a fost una dintre cauzele crizei. Uh, ceea ce e important acum este, în primul rând, uh, ingineria financiară, folosind bugetul ca și catalizator. Cum putem să obținem 315 uh, miliarde din 8 miliarde sau 21 de miliarde și apoi selectarea pro proiectelor trebuie uh, nu trebuie, nu trebuie să facă doar pe bază de profit, de exemplu investițiile în școli. Este clar că nu se vor putea <laughs> obține uh, venituri în urma acestora. Dar pentru noi, oamenii de la bugete, cel mai greu este implicarea bugetului. Nu e un lucru nou de a folosi bugetul european ca și catalizator pentru atragerea unor investiții private. Până acum, aranjamentele instituționale majore au fost uh, exploatarea margelor uh, în cadrul resurselor proprii. Acest lucru s-a făcut deja prin așa numita uh, facilitate uh, privind balanța de plăți pentru țările din afara Uniunii Europene și mecanismul de stabilizare pentru Irlanda și Portugalia. Deci folosim marja dintre plafon, deci sub plafon, dar uh, peste nivelul resurselor proprii. Nu așa au au conceput sistemul uh, Juncker și Katainen pentru că au spus că vor atrage fonduri uh, proaspete. Deci există și o a doua posibilitate de a face din bugetul un catalizator. S-a făcut acest lucru deja după 2007 cu alocări în așa numitele instrumente financiare. Acestea sunt definite foarte clar în uh, documentul privind proiectul de buget 2015, foarte bine cunoscut de fietrii mei din comisie, sunt uh, sume prevăzute pentru 2015 și aici apare o problemă. Cum putem să rebotezăm aceste sume pentru a le spune pachetul de investiții pentru Europa? Sursele, anumite uh, surse sunt cunoscute, Orizont 2020, dar bugetul acestuia a fost redus și va fi greu să găsim resurse suplimentare. Problema cu Orizont 2020 este cum uh, putem consuma bani pentru proiecte existente și în același timp să folosim banii ca garanție. Iar pentru Connecting Europe știu că Comisia știe că există un regulament și o limită în alocarea uh, instrumentelor financiare din fondul Connecting Europe și cred că 3,3 miliarde este mai mult decât propune regulamentul. Uh, deci trebuie modificarea regulamentului fondului Connecting Europe și ceea ce mă surprinde este faptul că doriți exploatarea marjelor, pentru că există un acord cu Parlamentul, a făcut parte dintr-un acord privind perspectivele financiare și aceste marje globale, globale trebuie să fie uh, amânate și folosite în a doua parte a perspectivei financiare pentru ocuparea tineretului. Deci nu înțeleg cum iar acestea pot servi de garanție pentru pachetul de investiții. Problema majoră Um, a folosirii bugetului european ca și catalizator și garanție este cum se pot pune deoparte sumele necesare și în același timp să se aloce fonduri proiectelor în curs în 2015, 2016 și 2017. Urez mult succes Comisiei. Avem nevoie de investiții. Deocamdată, din păcate, s-au pus multe întrebări în legătură cu implicarea bugetului european. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Reimer Böge. Mulțumesc, domnule președinte! Câteva observații pe scurt, pentru că după aceea trebuie să merg să prind uh, un avion. Am să încep cu ceea ce ați spus noastră, domnule președinte. Uh, ce se întâmplă cu relația cu bugetul, cu cadrul financiar multianual? Doamna director general a făcut uh, referire la faptul că anumite părți sunt supuse codeciziei și este important acest lucru, pentru că am impresia că acest lucru nu s-a înțeles la toate etajele uh, din comisie. În ultimii ani, când am făcut, făcut parte din această comisie, mi-am dat seama și am văzut cum la operațiuni precum Facilitatea pentru Alimente, uh, programul de redresare, uh, comisia, uh, când se punea întrebarea cum participă Parlamentul și cum fac ca dreptul uh, să corespundă dorințelor, e bine, Comisia a fost foarte creativă la aceste uh, subiecte. Și uh, spun asta cu seriozitate și ca un avertisment. Este bine să vorbim despre instrumente financiare, trebuie să vedem ce se poate face și în același timp trebuie să acționăm uh, cu hotărâre, dar să fim și realiști. Dacă Comisia la final spune nu credem uh, neapărat că ar uh, fi vreo implicație pentru uh, cadrul financiar multianual, dar dacă s-ar ajunge la asta, s-ar putea vorbi despre asta în 2016 la revizuirea bugetului. Această formulare mi se pare cel puțin aventuroasă. Și da, dacă vrem să vindem drepturile Parlamentului, susținem astfel de propuneri. Când vom avea propunerile legislative, trebuie să, ca Comisia să se gândească foarte bine pentru a nu crea un conflict cu Parlamentul. Nu uh, voi vorbi despre uh, dacă efectul de pârghie menționat va și interveni la mărimea spusă de comisie. Uh, Bineînțeles, în ceea ce privește investițiile publice, dobânzile sunt diferite uh, față de anii trecuți, dar știu din circumscripția mea, există un proiect pe baza inițiativelor pe care le-am uh, votat în fostul CFM uh, cu parteneriate public-private și putem să construim pe această experiență. Dar când mă uit uh, pe listă, văd că subiectul principal este mai puțin dacă avem uh, bani suficienți, ci este vorba mai degrabă dacă uh, reușim să um, respectăm uh, toate reglementările pe care le-am adoptat și care, sunt, care trebuie respectate la nivel european. Deci sunt toate aceste elemente ce țin de cadrul de reglementare și trebuie să discutăm aceste lucruri dacă vrem să avem succes cu un astfel de program de investiții ambițios. Este important ca Comisia de Buget să fim uh, pragmatici și hotărâți, astfel încât să fie clar cine participă și, bineînțeles, trebuie să putem să uh, prelucrăm, să analizăm un program uh, în mod intens pentru a contribui la el. Și asta în condițiile um, pe care le stabilim noi. Doamna Gartia Sabal acum. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, bueno, poco a... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, treptat primim mai multe informații, știm mai mult la ce se gândește Comisia și cum ar putea să funcționeze totul cum se va trata planul Juncker. Am ascultat ce s-a spus aici și mai am totuși unele îndoieli. Lucrurile s-au mai clarificat în unele privințe, dar nu complet. Nu totul este foarte clar pentru mine. Nici nu toate detaliile legate de fond. Vreau să mă concentrez pe posibilitatea de a adresa întrebări concrete comisiei în ce privește dimensiunea legată de buget. Se spune aici că există destul de mulți bani, 16 miliarde, dar noi nu vom avea decât 8 miliarde la dispoziție, ce nu va avea influența asupra plăților, nu o să afecteze cu nimic. Anul 2015, dacă e vorba de unele pierderi, în ce privește angajamentele, cum se vor reflecta în bugetul pentru 2015? Vreau să spun că în anii următori vom uh, înțelege mai bine cum se mobilizează aceste fonduri. Cred că toate acestea se vor lega foarte mult de bugetul rectificativ. Acum ce vrește baza juridică. Nu știu dacă comisia ar putea să ne precizeze baza pe care lucrează, ce puncte vor fi discutate. Dacă în această bază legală va exista ceva care se va lega de contribuțiile statelor membre, de contribuțiile voluntare pe care le pot face statele membre în cadrul activităților acestui fond european, știm 100% care sunt statele membre vizate și despre ce sume e vorba, ce sume vor fi virate. În mass media auzim despre anumite disponibilități, dar nu avem foarte multe informații clare. De asemenea, trebuie să vedem cum va funcționa fondul. S-a spus înainte că ar putea să funcționeze și că s-ar putea merge în direcția ce există în fondul actual de garanție, cu o participare evidentă a și de investiții. Dacă dorim uh, cu adevărat să progresăm rapid, ar trebui să avem mai multe amănunte în ce privește participarea băncii europene de investiții și să primim toate informațiile relevante o întrebare suplimentară. S-a spus că va exista un comitet independent care va fi înființat. Mă întreb cum uh, se vor selecționa proiectele, pe baza căror criterii știm cumva cum se vor lua deciziile, cum uh, se va organiza comitetul respectiv independent și cine va evalua proiectele. Deocamdată atât. Mulțumesc. Also nicht nur die Liste der Fragen wird immer länger, auch die der Da. Ă, lista cu întrebările din ce în ce mai lungă, dar și a celor care doresc să pună întrebări. Colegii Fernandez, Manca, Eșeniche, Ali Taron și Depre. Este o listă lungă. Pot să închid ă, lista vorbitorilor cu cei pe care am enumerat, așa se pare. Am să vă rog să vă uitați și la ceas și, da, să spunem așa, să nu uitați să vă uitați și la ceas. Domnul Fernandez. Obrigado, vou ser breve, Sr. Presidente. A minha primeira pergunta é como é que o Parlamento Europeu pode ser mais implicado para darmos legitimidade democrática a este plano de investimento. Eh, ideea este să vedem cum putem implica mai mult Parlamentul eh, European pentru a avea legitimitatea diplomatică legitimitatea democratică. Vreau să Cred că e ceva foarte important. Acest plan are consecințe asupra programului nostru gener, bugetului nostru general. Am spus că trebuie folosite ca garanție 50% din cei 16 miliarde de euro, dar cum va fi folosită această garanție? Uh, concret care vor fi sumele alocate acestei garanții în următorii ani și câți ani va dura această garanție. Eu îmi închipui că într-un program de investiții, că programul de investiții este prevăzut pe anumită durată. Se vorbește despre trei ani, dar pentru câți ani se fac aceste garanții? Doar pentru trei ani? Sau vor avea aceste garanții consecințe și uh, o existență bugetară mai lungă. Apoi s-a spus că în 2015 nu sunt necesare plăți. Îmi închipui că însă sunt necesare plăți în 2016. Bugetul deja pentru 2015, chiar dacă nu se prevăd plăți, totuși trebuie să reflecte planul de investiții. Și apoi, ultima întrebare, s-a prevăzut sau există intenția de a prevedea pentru programul de investiții folosirea în fondurilor structurale de către statele membre? Mulțumesc! Domnul Manca acum. Ďakujem, Jens. Cieľom tohto investičného... Mulțumesc uh, foarte mult, Jens. Scopul urmărit de acest plan de investiții este să financeze investițiile mai riscante cu o plus valoare mare și să atragă investitori. Sunt de acord cu acest obiectiv. Trebuie să-i atragem pe investitori pentru investițiile mai riscante. Nu neg efectele de pârghie. În Europa, în prezent, avem nevoie de investiții cât mai multe în sectoarele în care există rentabilitate. Există și sectoare mai puțin riscante, dar în care investițiile sunt totuși necesare. Ceea ce înseamnă că pe lângă acest plan de investiții trebuie să existe și un alt plan de investiții. Să vă dau un exemplu în legătură cu genul de investiții fără risc de care este nevoie. 40% din energia din Europa e utilizată pentru încălzirea clădirilor. În conformitate cu relatările Comisiei, am putea economisi trei sferturi din această energie dacă am întreprinde acțiuni decisive. Și atunci, de ce să nu atragem investiții astfel încât, în general, în acest sector să rezolvăm această problemă? E un risc zero în această privință, e ceva ce trebuie rezolvat cu ajutorul băncilor comerciale. O chestiune suplimentară menționată de Comisie, îndepărtarea barierelor în calea investițiilor. E nevoie de o analiză care să demonstreze de ce am văzut uh, că au scăzut investițiile cu 15% în Uniunea Europeană, în timp ce în SUA n-au scăzut deloc. Trebuie să descoperim care e motivul. O altă chestiune importantă pentru noi este să demonstrăm investitorilor că suntem parteneri credibili. Nu am făcut acest lucru cu toate facturile neplătite. În țara mea, mulți primari au fost descurajați să mai investească, pentru că dacă Uniunea Europeană nu vine cu banii numerari, nu vor să-și asume riscul. Un alt domeniu în care comisia ar putea să întreprindă acțiuni este să demonstreze cele mai bune practici, să demonstreze unde putem avea efecte uriașe fără nicio finanțare europeană. Cu 12 ani în urmă, de exemplu, eram primarul unei localități din Slovacia. Cu 12 ani în urmă, aveam cel mai rapid internet din lume profesorii din școli comunicau prin internet. Aveam un internet de șapte ori mai repede în ce privește materialele video decât uh, cereau standardele mondiale. Am demonstrat atunci că dacă și unde sunt investiții în rețelele de gaz, de electricitate, de aprovizionare cu apă, în rețelele subterane de electricitate. Deci uh, am demonstrat că cei cu utilități să ne lase să instalăm uh, rețea și conexiune internet uh, de bandă largă de mare viteză. Aici n-a fost nevoie de bani europeni, ci a fost nevoie doar de luarea unor decizii adecvate. Investițiul, planul de investiții nu va porni Europa din nou. Mulțumesc. Am să vă rog să fiți subcinți, pentru că mai avem și voturi colegul eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, credeam că inițiativa privată e o modalitate de a produce bogăție tocmai prin asumarea unor riscuri. Acum constat că există posibilități de a face afaceri care nu pun niciun risc în caz de pierdere sau de catastrofe. Și am unele temeri în calitate de cetățean, dar și ca salariat al unei întreprinderi Aș ezita. Există un proiect în țara mea, Castor, care e finanțat de Banca Europeană de Investiții și care a primit un verde și din partea statului spaniol. A fost o adevărată catastrofă pentru că întreprinderea s-a comportat în mod cu totul irresponsabil, dar nu va plăti niciun euro, în timp ce contribuabilii au pierdut multe milioane de euro pe care vor trebui să îi ramburseze timp de mulți ani de acum încolo. Planul Juncker conține multe elemente care ne atrag atenția, dar am și o întrebare concretă și mă adresez doamnei director general de la Comisie. Se pot evita astfel de evenimente în cadrul acestor proiecte care vor fi finanțate prin acest plan? Nu cred că cetățenii europeni ar fi gata în momentul actual să-și asume un astfel de risc care trebuie să fie asumat de capitalul privat și nu bugetele publice. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez reprezentanților comisiei. Comisia Europeană a anunțat că bugetul pe 2015 se bazează pe planul de investiții pentru Europa. Pentru noi interesant să vedem modul în care vor evolua aceste investiții. Planul preconizează finanțarea care să se concentreze pe proiecte viabile cu o plusvaloare adevărată pentru economia socială de piață europeană. Din câte am înțeles de la Comisia Europeană, statele membre urmează să întocmească liste de proiecte și apoi un grup de lucru care se ocupă de investiții să examineze aceste potențiale investiții extrem de importante. Întrebarea care se pune este dacă strategia e corectă, ca planul acestea de investiții să se bazeze pe lista de dorințe a statelor membre, pentru că această listă de dorințe din diverse sectoare ale economiei ar putea să ducă la anumite rezolvări separate, ar putea să ajungă la duplicări și până la urmă să se depășească limita. Și astfel să se pierdă potențialul ca acest plan să redreseze economia europeană ținând cont de aceste îngrijorări și desigur că noi de fapt nu suntem împotriva propunerilor pe care să le facă statele membre, cu toate acestea, investițiile, după părerea mea, ar trebui să facă parte dintr-o strategie europeană mai largă, care să fie menită să transforme Europa în lider în multe sectoare pe plan mondial. Nu știu dacă această chestiune a fost discutată la Comisia Europeană sau nu, pentru că toate proiectele europene bine structurate, care să vină cu o plus valoare maximă, statele membre ar trebui să-și concentreze eforturile pe acestea și să contribuie cu anumite elemente care să fie reciproc avantajoase să se completeze reciproc. Domnul Arno. Uh, yes, the um, principle of Mulțumesc. Principiul acesta de pârghe poate că nu e nou, dar scara pe care să se aplice este cu siguranță să se treacă de la 21 de miliarde de euro la 315 miliarde. E un mare efect de multiplicare deci de 1 la 15 pentru fiecare una. Comisia vorbește despre o garanție pentru proiectele de mare risc. Deci presupunem că asta înseamnă că dacă proiectele de mare risc primesc prioritate în acest sens, raportul real e mai mare de 1 la 15 în ce privește rolul de stimulant în ce privește celelalte proiecte. Preocupările mele aici sunt dacă uh, domeniul de afaceri va reacționa, va fi suficient de simplu pentru firme să se implice, să participe sau să ajunge la o situație în care există idei uh, și intenții bune, dar dacă sectorul privat nu participă, dacă nu consideră că are suficient de profitat, atunci proiectele nu duc la nimic. Presupun că în special publicul britanic, în Regatul Unit, sunt foarte atenți la orice fel de parteneriat public și privat, pentru că au fost experiențe proaste când au fost inițiative legate de capitalul privat, unele experiențe negative din Regatul Unit care n-au dus la o bună valoare pentru banii cheltuiți. Accept că probabil că diferă de ce ni se propune astăzi, dar cu siguranță aceasta e percepția care există în Regatul Unit în legătură de astfel de scheme. Așadar, eu sunt cam sceptic în legătură cu capacitatea acestei scheme să obțină acei 315 miliarde din partea firmelor. Mulțumesc. Mulțumesc. Colegul Tarant este ultimul pe lista de vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații succinte. Mai întâi aș vrea să repet ce a spus domnul Lewandowski, și anume că aceste garanții ar trebui să fie dincolo de plafoanele în cadrul financiar multianual. În al doilea rând, această comisie a sprijinit propunerea de a se include banii în bugetul care trebuie cheltuit pentru grupul la nivel înalt de experți pentru care e nevoie de mai mare transparență. Din păcate, acesta a fost eliminat din acordul final, o mișcare destul de inteligentă a Comisiei și vă adresez felicitări pentru ea. Acum au din nou că grupul de experți la nivel înalt va fi înființat pentru proiecte de infrastructură și investiții și propunerea mea ar fi că poate ar trebui să știm cine va fi numit în acest comitet și poate aceste numiri ar trebui să se facă în cooperare, pentru că altfel ajungem la o poveste asemănătoare cu cea pe care am avut-o la un alt comitet la nivel înalt de experți care consiliază Comisia să legifereze în ce privește impozitarea în Uniunea Europeană și înțeleg că aceste ședințe se bucură și de participarea unor companii de audit, KPMG, PricewaterhouseCoopers și altele și aș cere acestui comitet să sprijine să nu existe niciun grup la nivel de experți fără acordul nostru. Mulțumesc. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Am mai văzut persoane înscrise la care doreau să intervină, dar închisesem lista vorbitorilor și pentru că nu mai avem timp, doresc să închid această... Nu le voi da cuvântul. Doamnă director general, aveți acum uh, sarcina dificilă de a, de, de a răspunde la toate întrebările cât se poate de repede. Înțelegem că nu veți putea răspunde la toate întrebările uh, și comisia mai lucrează, înțelegem acest lucru la, la uh, acest dosar dar bineînțeles uh, suntem dispuși să vă transmitem întrebări uh, și în scris și dacă ne puteți asigura că veți răspunde în scris până la următoarea uh, reuniune, am avea și o bază foarte bună pentru următoarele discuții. Pentru că pornesc de la premisa că va fi nevoie de mai mult timp însă am să vă dau cuvântul pentru a răspunde la ceea ce ne puteți răspunde deja. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde la ce pot uh, răspunde și cu plăcere vă vom răspunde și în scris în măsura posibilului. Bineînțeles, uh, mai lucrăm la unele detalii, deci nu vom putea să vă dăm mai multe detalii înainte de luna ianuarie însă pentru a răspunde la unele dintre întrebări care au fost uh, puse de mai mulți dintre deputați. În primul rând, în ceea ce privește efectul de pârghie și cum funcționează acesta. Evaluarea noastră este că nu lipsesc bani, lichidități sau economii în Uniunea Europeană. Practic, economiile sunt la un uh, maxim istoric, însă nu sunt uh, mobilizate investițiile în, în economia reală în Uniunea Europeană, pentru că există o aversiune față de risc. Noi considerăm că bugetul european poate fi folosit mai bine dacă, în loc să ofere numai granturi, poate să uh, beneficieze de pe, piața, uh, de pe situația actuală de pe piețele financiare și să folosească acest efect de pârghie. Analiza se face pe două etape. În primul rând, uh, Uh, împrumuturi date de BEI pe piață și apoi proiectele. Asta duce la această cifră de 15 efect de, de pârghie, care, conform analizelor experților și a, fost, a unor programe din trecut, este chiar o sumă uh, cons, prudentă, să-i spunem așa. Al doilea element la care v-ați referit este riscul cum um, tratăm problema riscului și, într-adevăr, ideea este să se completeze programe existente din Uniunea Europeană, bugetul european și uh, prevăzute de BEI uh, pentru a face activități mai riscate și, bineînțeles, riscul legat de uh, proiecte sociale, IMM-uri sau infrastructură pe termen lung, riscurile sunt foarte diferite aici. Deci trebuie analizate toate aceste lucruri. Dar uh, ideea este că vrem să uh, facem această treabă. De aceea uh, prevedem și o garanție bine finanțată de 50%. Al treilea element menționat de mai multe ori este impactul asupra bugetului 2015. Vă vom oferi un program al plăților cu contribuțiile pentru fondul de garantare Uh, bineînțeles, acest program trebuie să meargă dincolo de 2020, pentru că vorbim de investiții pe termen lung. Nu este un program care uh, să se încheie odată cu actualul uh, cadru financiar multianual. Pentru 2015 nu ar fi nevoie de plăți suplimentare, dar ar avea loc o realocare a um, alocărilor oferite pentru Orizont 2020 și uh, facilitatea conectarea Europei. În ceea ce privește CFM, nu considerăm că trebuie să îl depășim. Credem că programarea se poate face uh, în limitele CFM, în primul rând uh, marjele anuale și numai în al doilea rând uh, marjele globale pentru angajamente. Uh, ideea este să se folosească acestea pentru creștere și mai ales pentru ocupare în rândul uh, Uh, tinerilor și în acest sens uh, va merge și inițiativa noastră. În ceea ce privește contribuțiile statelor membre, veți uh, vedea că în comunicarea Comisiei există deja o referire referitoare la o contribuție prin Pactul de Stabilitate și Creștere pentru că, bineînțeles, o parte se poate face la nivel european, însă statele membre și acțiunile naționale pot fi la fel de importante. Și ce ne dorim noi este ca la Consiliul de săptămâna viitoare să aibă loc un angajament din partea statelor membre să își uh, crească uh, alocările pentru aceste tipuri de fonduri. Deci nu, are loc o activare sau schimbare a fondurilor structurale, dar uh, se dorește o, o utilizare mai eficientă a instrumentelor financiare care nu au fost folosite atât de mult cât uh, ar putea și ar trebui să fie folosite. Și nu în ultimul rând, sunt de acord cu uh, cei care au solicitat uh, ca programul să fie cât se poate de simplu. Când începem cu negocierile, de multe ori, la final avem scenarii, programe prea complicate pentru a fi pusă în practică. Abordarea noastră, drept urmare, este ca pe cât de important sunt banii, la fel de important este și să se creeze un cadru bun pentru investiții. Deci, o mai bună reglementare, uh, o analiză a obstacolelor la fața locului, uh, toate acestea ne vor uh, acapara la fel de mult eforturile precum structurarea bugetului. Vă mulțumesc pentru întrebări. Bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru întrebări în scris și ne vom reîntâlni în ianuarie. Domnul președinte, da, cu siguranță uh, ne vom revedea. Am senzația că, odată cu răspunsurile detaliate, uh, vor crește și numărul întrebărilor, va crește și numărul întrebărilor noastre. În orice caz, vă mulțumesc. Uh, pentru explicații. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este avizul din partea colegului Tarand referitor la raportul uh, înaltei reprezentant. Domnule Tarand, uh, am înțeles că mi-ați spus că vreți să bateți toate recordurile de prezentare al unui raport. Aveți cuvântul. Bateți recordul. Da, mulțumesc, domnule președinte este ce se întâmplă când comisia noastră încearcă să își bage nasul în uh, treaba altor comisii și încercăm să spunem comisia AFET de cum să-și, fac, uh, cum să-și facă treaba uh, și cum și vorbim despre plăți ca o problemă principală pentru Uniunea Europeană. În ianuarie vom avea timp să rediscutăm acest subiect. Acum toată lumea trebuie să, vrea să voteze. Eu sunt dispus să uh, să trecem la vot. Da, uh, minunat. Vreau cât pe aici să uh, pornesc cronometru. Și, da, așa după, n-am reușit, dar după sentiment uh, au fost 29 de secunde, nu 30. Trecem la vot atunci. Nein, den, EVP, die EVP-Stimmliste möchte ich nicht. Herzlichen Dank. Da, nu mulțumesc, nu vreau lista de vot de la PP. Am începe cu raportul discutat mai devreme, pe scurt, din partea domnul Depre și domnul Levan, domnului Depre și domnului Lewandowski. Amendamentul 1 din partea raportorului, care este pentru. Cine mai este pentru? Toată lumea, se pare. Cine se împotrivă? Nimeni se adoptă. Aceeași situație cu amendamentul 2. Din partea rapor raportorii sunt pentru. Cine este pentru? Toată lumea. Împotrivă? Nimeni? Atunci se adoptă. Trecem la aliniatul 4, amendamentul 14, de asemenea din partea raportorilor. Cine este pentru? împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15 din partea ECR, raportorii sunt împotrivă, uh, mă scuzați, este caduc, aveți dreptate. Amendamentul 16, raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru amendamentul 16? Uh, cine este împotrivă? Toți ceilalți. Uh, cine se abține, se respinge. Amendamentul 17 este retras. Amendamentul 4 din, pa din partea lui Paul Tang, raportorul pentru. Cine este pentru? Mulți. Cine este împotrivă? 4. Cine se abține? Nimeni. Atunci se adoptă. Amendamentul 5 la considerentul B din partea lui Paul Tang este retras. Apoi 3. Bun. Urmează acum la vot. Cine o sprijină pe doamna Moody? nimeni. Cine este împotriva amendamentului doamnei Moody? Toată lumea. Se respinge. Amendamentul 7 din partea raportorilor. Cine este pentru? Împotrivă. O persoană, două. A fost un vot împotrivă la dumneavoastră? A fost un nu. N-am văzut dacă ați votat pentru sau împotrivă. Pentru, bun. Deci am un vot împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Amendamentul 8 al doamnei Mudi este acoperit de numărul 7, deci trecem la un amendament oral din partea raportorilor la considerentul D. Cine este pentru? mulți, așa se pare. Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri? Domnul Ashworth este împotrivă? Bun. Abțineri? Se adoptă cu un vot împotrivă. Amendamentul 9, la același considerent. Cine este pentru? Împotrivă? Mai mulți decât înainte? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 al doamnei Moody este retras. Amendamentul 11 al raportorilor. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două persoane. Cine se abține? Deci se adoptă. Amendamentul 12, aceiași raportori, ei sunt pentru, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, nimeni, se adoptă. Și amendamentul doamnei Moody, numărul 13, raportorii sunt împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Să verificăm repede prin vot electronic. Două persoane încă nu au votat. 3. Doar un coleg și-a găsit lista de vot. Cartela de vot, mă scuzați. Uh, ar trebui să voteze 31, votăm, am văzut 29. Închid votul, 14 pentru, 13 împotrivă, două abțineri, se adoptă la limită. Trecem la votul final, cine este pentru? Uh, mă scuzați, nu, facem uh, vot electronic. Acum a votat toată lumea. S-a închis votul, 30 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere, se adoptă și felicitări raportorilor. Trecem acum la raportul doamnei Ivana. Raportor din umbră sunt chiar eu. Este vorba despre un proiect în Grecia pentru fondul de adaptare la globalizare. Amendamentul 1 din partea domnului Chirțos. Cine este pentru? Mulți împotrivă. Trei persoane văd. Abțineri? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 2 din partea mea. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 din partea doamnei Ulfskog și a altora de la Comisia de Ocupare. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Nimeni, abțineri, nimeni, deci se adoptă aceeași, ace, aceeași raport, aceeași persoane care au depus amendament, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 din partea domnului Chirțos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 din partea Comisiei de Ocupare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Văd că este unanimitate. Amendamentul 7, aceeași, aceleași persoane. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8, aceeași procedură. Cine este pentru? Împotrivă. Nimeni. Abțineri. Se adoptă amendamentul 9, din nou din partea Comisiei de Ocupare. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Iată, creștini democrații au fost mai puțini. Vot uh, electronic, vot final. A votat toată lumea, s-a închis votul, 28 pentru, 2 împotrivă. Felicitări, doamnă Vana. Trecem acum la raportul domnului Zanir, din nou despre fondul de adaptare la globalizare. Începem cu amendamentul 2 la aliniatul 1. Amendament din partea Comisiei de Ocupare. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru acest amendament? Comisia de ocupare are câțiva prieteni, dar nu foarte mulți. Cine este împotrivă? Mult mai mulți. Cine, cine se abține? Se respinge. Amendamentul 3 de la Comisia Ample. Cine este pentru? Cine sprijină Comisia de Ocupare? Raportorul este împotrivă. Verzii și liberalii și ECR. Cine este împotrivă? PP-ul și socialiștii, în principiu majoritatea. Cine se abține? Nimeni. Deci se respinge. Amendamentul 4, din nou de la Comisia de Ocupare, aceeași procedură. Cine este pentru? Liberalii verzi cere. Cine este împotrivă? În secret, doamna Holmeier. Împotrivă sunt toți ceilalți. Abțineri se respinge. Compromisul A din partea raportorului care acoperă amendamentele 5 și 6. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, nimeni se adoptă. 5 și 6 s-au rezolvat, deci trecem la 7. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă, creștini democrații, dar e prea puțin, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 8 din partea Comisiei de Ocupare, cine vrea să susțină Comisia de Ocupare? Liberalii, ECR, Verzi, cine este împotrivă? Toți ceilalți, deci se respinge. Amendamentul 9, din nou de la Comisia de Ocupare. Raportorul este împotrivă, cine este pentru? nu sunt suficienți, cine este împotrivă, mulți, cine se abține, se respinge. Amendamentul 10, din nou, de la Comisia de Ocupare. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Socialdemocrații, liberalii și verzii și stânga. Cine este împotrivă? Puținii care au mai rămas Uh, cine se abține, se adoptă. Um, cred că a fost o majoritate împotriva amendamentului, spune președintele. Cine este pentru um, amendamentul Comisiei pentru Ocupare? Ze Bun, votăm uh, amendamentul 10 prin vot electronic. Suntem la amendamentul 10, la aliniatul 7D. Da, domnule Dupre, vrem cu toții să vedem din nou când uh, pp ul este în minoritate. Mai lipsește o persoană. A votat toată lumea? O persoană nu vrea? Foarte bine, închidem votul. 19 pentru, 8 împotrivă, o abținere, amendamentul 10 se adoptă. Amendamentul 11 din partea domnului Denano la aliniatul 8. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Toată lumea. Cine este împotrivă? ECR. Cine se abține? Verzi. Se adoptă. Amendamentul 12 de la Comisia de Ocupare. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13, din nou de la Comisia de Ocupare. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulți. Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 1. Domnul Zan este împotrivă. Cine este pentru? Pentru liberalii sau nu. Doi pen, două voturi pentru, cine este împotrivă, toți ceilalți, deci se respingem. Trecem la votul final prin vot electronic. S-a închis votul și se adoptă cu un singur vot împotrivă. Felicitări, domnule Țanii! Trecem la un nou raport referitor la fondul de globalizare, raportul domnului Olbricht referitor la Fiat. Amendamentul 1 de la Comisia de Ocupare și se referă la aliniatul 9A. Domnul Olbricht este pentru. Cine este pentru? Foarte mulți. Împotrivă. Nimeni. Cine se abține? Unanimitate. Amendamentul 2 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Amendamentul 3 din partea domnului Olbrich. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nimeni. Unanimitate. Amendamentul 4 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri unanimitate. Amendamentul 5 din partea Comisiei de Ocupare, raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Abținere? O persoană? Se adoptă. Amendamentul 6, din nou de la Comisia de Ocupare. Domnul Olbricht este pentru, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă în unanimitate și amendamentul 7 este ultimul de la Comisia de Ocupare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimeni? Foarte bine, se adoptă vot final prin vot electronic. lipsește un vot, poate persoana respectivă nu dorește să voteze, deci închidem votul. Raportul este adoptat cu 27 pentru, 1 împotrivă. Felicitări domnului Olbricht. Trecem la o nouă cerere din fondul de globalizare al fondul de adaptare la globalizare. Raportorul este domnul Vioti, referitor la Whirlpool. A existat propunerea să se voteze în bloc. Raportorul dorește adoptarea tuturor amendamentelor. Uh, PP-ul au o problemă numai cu ultimul. Putem vota în bloc 1 până la 9? Așa se pare. Bun. Domnul Vioti este pentru. Cine este pentru 1 până la 9? Foarte mulți. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Nimeni. Deci 1 până la 9 sunt adoptate în unanimitate. Trebuie să votăm amendamentul 10. Domnul Vioti este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? verificăm uh, prin vot electronic. S-a închis votul, uh, respins la limită cu 13 pentru 14 împotrivă. Trecem la votul final, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă cu un singur vot împotrivă. Felicitări domnului Vioti. Iar acum urmează transferurile. Ah, okay. Gut. Danke. Okay, wir kommen zu în regulă, trecem la transferuri. Secretariatul îmi spune că transferurile 40, 46, 49 și 50 sunt transferurile pe care tocmai le-am decis din punct de vedere politic. Aceste transferuri sunt uh, Uh, consecințele bugetare a ceea ce tocmai am decis din punct de vedere politic, pentru că tocmai am votat asta, pornesc de la premisa că și transferurile vor fi adoptate și propun să fie votate în uh, bloc. Obiectează cineva? Nu. Bun, deci uh, votăm în bloc. Cine este pentru aceste patru transferuri? Cine este împotrivă? O persoană. Cine se abține? Nimeni. Două persoane. Uh, deci un vot împotrivă, o abținere. Uh, deci se adoptă aceste transferuri. Acum transferul 55. Aici este vorba despre clădirea Jean Monnet. Este ceva despre care mai avem nevoie de informații, Monica? Da, data trecută am uh, vorbit despre asta. Este vorba despre faptul că lucrătorii sunt într-o clădire cu uh, asbest și va trebui să cheltuim 2 uh, milioane de euro pentru asta. Banii trebuie transferați. Este neplăcut, dar uh, asta trebuie făcut. În regulă, spune președintele, cine este pentru transferul 55? Toată lumea, cine este împotrivă? Într-adevăr, nimeni. Abținere, o abținere. Se adoptă cu o singură abținere. Am uh, terminat cu transferurile, trecem la bugetul 2014, alte secțiuni. Sunt din nou transferuri, trebuie însă să le votăm pe rând. Monica, putem să le votăm în bloc? Bun, putem să le votăm în bloc, le-am discutat din punct de vedere al conținutului. Are cineva împotriva votului în bloc? Domnule Depre. Nu este o obiecție în sine, domnule președinte, dar văd că se vorbește despre cumpărarea reședinței șefului delegației Uniunii Europene în Albania pentru 1.640.000 de euro. Nu sunt specialist al imobiliarelor din Albania, dar cu greu cred că în această mare capitală europeană o clădire poate să coste atâta. Mă întreb, își cumpără un palat, două palate sau trei palate? Mi se pare o sumă totuși destul de ridicată și aș dori să adresez această întrebare comisiei. Da, din punct de vedere al conținutului era clar, dar aveam și eu întrebări similare cu ale dumneavoastră, domnule Depre. Uh, eu știu asta de la ambasadă, reședința unui uh, ambasador nu este o reședință privată, este un sediu al unei instituții, să spunem așa, dar la un bun imobiliar de 1,6 milioane în Albania ne întrebăm ce se, ce se face cu acest uh, bun. Și bine, uh, este normal ca în ca un uh, reprezentant uh, să primească um, în reședința sa um, și în, în funcție oficială. Monica, spune-ne ceva despre asta. Eu pornesc de la premisa că vom uh, primi o notificare, este un transfer provizoriu. Sper să avem notificarea până în martie, pentru că eu deocamdată nu am primit niciun fel de notificare uh, eu propun să facem transferul, dar cu condiția să, avem să obținem informații exacte înainte ca banii să fie uh, cheltuiți și înainte să eliberăm fondurile. Transferurile la finalul anului sunt pentru uh, a transfera bani pentru anul următor. Nu este o, o aprobare pe termen lung, este pur și simplu o transferare a fondurilor de la un an la altul. Până în martie uh, urmează să primim notificarea și apoi vom decide dacă suntem pentru sau împotrivă. Deci asta înseamnă că transferăm numai banii în bugetul de la anul. Uh, asta clarifică lucrurile. Domnule Depre, da, sunt de acord. Bun, atunci un pas înapoi. Avem patru transferuri. Am întrebat dacă sunteți de acord cu un vot în bloc cu explicația doamnei Holmeier că nu aprobăm uh, cumpărarea, ci numai transferul la, în bugetul de anul viitor. Putem uh, vota în bloc, nu văd obiecții. Cine este pentru aceste transferuri? Cine este împotrivă? Patru persoane. Cine se abține? Două persoane. Transferurile sunt adoptate, așadar. Și mai avem un singur punct referitor la politica imobiliară. Este un punct pe care cred că l-am discutat data, am fi vrut să îl votăm data trecută, dar nu am reușit. Este vorba de centrul uh, de vizitatori uh, în clădirea Atrium, Atrium K. Mai trebuie să discutăm acest punct astăzi? E bine, se pare că nu. Putem să votăm acest transfer atunci. Bun. Cine este pentru acest transfer? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Văd patru voturi împotrivă. Cine se abține? O persoană. Acest transfer este adoptat. Și cu acesta am încheiat voturile. Și iată, suntem și punctuali. La punctul diverse, dorește cineva să intervină? Nu. Atunci sesiunea se încheie, ne vedem la Strasburg. Sfârșit,